2017. Procesele verbale și textele aprobate în uh, plenara din 18 mai au fost distribuite. Aveți observații legătură cu acestea? Se aprobă